Bene, buongiorno a tutti, a tutte iniziamo. Eh, abbiamo all'ordine. Haideți să începem. Astăzi ni se va prezenta un studiu cu privire la drepturile uh, muncii și la uh, zonele uh, de procesare a exporturilor cu accent pus pe statele beneficiar SGP+. Am solicitat acest studiu Pentru că am înțeles uh, acum ceva vreme că guvernele și natura acestor zone s-ar putea să necesite o atenție specială și răspunsuri de politică pe măsură. Datorită acestui studiu și discuției noastre de astăzi, Sperăm să putem să contribuim la discuțiile relevate legate de această schemă a sistemului de preferințe generalizate și la revizuirea la jumătatea mandatului, precum și la rapoartele interimare. Autorul principal al studiului, domnului Benjamin Richardson, din partea Departamentului de uh, Politici și Studii Internaționale uh, al Universității din York, Uh, din Regatul NIT este astăzi aici, iar dânsul ne va prezenta principalele uh, concluzii ale acestui uh, studiu, după care, firește, ca de obicei, vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri în formatul obișnuit. Fără să mai pierdem vremea, îi dăm cuvântul domnului Richardson. Mulțumesc, bună dimineața tuturor! Termenul de referință pentru studiu a început cu recunoașterea faptului că drepturile de muncă în zonele de procesare a exportului și în zone similare scad sub standardele internaționale. Acest lucru este important uh, pentru că beneficiarii sistemului de preferințe generalizate trebuie să um, aplice standardele uh, Convenției Interna- uh, Organizației Internaționale a Muncii, adică munca în ce privește uh, pe copii, acordurile colective de muncă și așa mai departe. După cum am auzit, Subcomisia pentru Drepturile Omului a solicitat un studiu pentru a examina mai întâi situația drepturilor omului în ceea ce privește acești beneficiari ai sistemului de preferințe generalizate și apoi pentru a vedea cum se poate spori conformitatea cu standardele Convenției. Ne-am axat pe patru Um, uh, studii, uh, patru cazuri din Mongolia, Pakistan, Sri Lanka și sectorul um, uh, peștelui procesat în Filipine. Sunt sectoarele care au cel mai mult de câștigat de pe urma acestor scheme preferențiale. Asta în ceea ce privește marjele oferite de schemă și, firește, în ceea ce privește volumul de bunuri tranzacționate. Firește că trebuie să menționăm aici uh, că uh, am uh, vorbit de majoritatea bunurilor importate de Uniunea Europeană în conformitate cu această schemă de preferințe generalizate. Ne-am uh, interesat de activități economice uh, care sunt asociate acestei scheme, de exemplu și în domeniul textil. Vedeți pe slide uh, faptul că am făcut niște interviuri care au fost foarte importante și care ne-au ajutat să înțelegem cum acest sistem uh, de preferințe generalizate influențează standardele de muncă. Uh, prima concluzie este că uh, există o importanță a acestor zone de procesare a exporturilor care aduce beneficii destul de limitate pentru sistemul de preferințe generalizate. În uh, Filipine, de exemplu, uh, aceste scheme nu sunt uh, foarte răspândite. În Sri Lanka, puțin mai mult. H&M și Marks and Spencer au demonstrat faptul că uh, au furnizori în uh, Sri Lanka, din care 24 erau situați în astfel de zone sau în parcuri industriale. Munca de uh, procesare a exporturilor se desfășoară doar în anumite zone, zone desemnate anterior ca EPZ. Apoi am aflat și că se încalcă drepturile de muncă colective, că există practici proaste din perspectiva muncii în toate aceste uh, zone, dar există și uh, alte probleme aici. De exemplu, în Pakistan, libertatea de asociere și acordurile colective de muncă în aceste zone, uh, precum și uh, sindicatele sau uh, grevele, sunt interzise prin lege. Uh, în alte domenii, de exemplu cel al aprovizionării cu energie, sindicatele sunt uh, um, însă permise. Mai mult, încălcările altor drepturi fundamentale ale muncii, de exemplu folosirea muncii copiilor sau muncii forțate, uh, se regăsesc în lanțul de producție, adesea în sectoarele informale. Alte drepturi, precum salariile pentru cei mai săraci, sunt și ele încălcate vorbim ales de munca pe care o fac adesea femeile acasă. Femeile totuși au responsabilități legate de uh, viața de familie, nu pot să călătorească liber la, locul, uh, la locuri de muncă. Prin urmare, există anumite oportunități pentru ele um, pe care altfel nu le-ar avea dacă nu ar lucra acasă. Efortul de a promova drepturile omului în sectoare cheie trebuie să uh, vizeze din, să trebuie să meargă dincolo de aceste zone EPZ și um, să se încerce respectarea uh, standardelor de uh, muncă. Apoi, uh, GSP Plus, acest test uh, generalizat uh, preferențial, a avut un impact redus, dar plin de sens asupra cadrului legislativ și instituțional care guvernează drepturile de muncă. Se încurajează, practic, reforme juridice, se solicită statelor să aibă mecanisme de raportare și control și statele sunt implicate în dialoguri interstatale. Se promovează incluziunea socială și se finanțează proiecte de asistență asistență tehnică. Există dovezi care sugerează că în colectiv, practic, se îmbunătățesc uh, condițiile de muncă, s-au îmbunătățit condițiile de raportare conform Organizației Internaționale a Muncii în Mongolia și s-au revizuit uh, legile muncii în Filipine. Uh, adesea trece cu vederea prin documentele comisiei uh, faptul că uh, aceste zone preferențiale au dat mai multă vizibilitate organizațiilor care insistă pe mai bune drepturi ale muncii în aceste state și precum și pe drepturile omului. Asta are efecte asupra discursului politic, asupra acordurilor politice și duce adesea la strategii naționale precum s-a întâmplat în Pakistan pentru eliminarea muncii în rândul copiilor. Uh, însă, E clar că s-au introdus reforme uh, nu doar sub influența uh, acestor zone SGP+. Există o anumită dinamică a partidelor politice, presiune din partea organizațiilor lucrătorilor, care, firește, au avut un rol de jucat, poate un rol mai plin de influență. Prin urmare, aceste procese ar trebui ajustate în consecință. Mai important de atât, punerea în aplicare a reformelor și a legilor existente încă mai lasă mult de dorit, și în toate cazurile ne-am dat seama că drepturile fundamentale în domeniul muncii și munca decentă sunt departe de a fi uh, uh, puse în practică. În legătură cu acest uh, punct, mai avem o a patra concluzie, și anume că trebuie găsit uh, un teren de mijloc între uh, dialogul interstatal soft și sancțiuni naționale dure, pentru că asta duce la promovarea conformității. Nu putem avea doar eforturi de îmbunătățire a capacității statale și de oferire a expertizei tehnice. Deci, preferăm să continuăm dialogul. Aceasta este uh, opțiunea preferată a Comisiei, însă există o poziție din partea uh, anumitor grupări pentru uh, aplicarea standardelor din domeniul muncii. Comisia, în mod consecvent, uh, uh, a refuzat să recurgă la sancțiuni. Nici o țară nu a fost suspendată până acum din SCP Plus pentru o încălcare sistematică și serioasă, gravă, a uh, standardelor din domeniul muncii. Prin urmare, uh, Uniunea Europeană, folosind acest regim SGP+, are un uh, efect de pârghie destul de semnificativ. Care sunt recomandările noastre pentru a îmbunătăți eficiența schemei SGP+. E bine, ar trebui să ne axăm pe sectoarele de export care beneficiază pe urma unor preferințe uh, tarifare la export ne gândim că trebuie schimbate anumite <clears throat> practici și trebuie propuse reforme atunci când expiră regulamentul SGP Plus uh, peste câțiva ani. Apoi uh, vrem să se promoveze uh, Uh, anumite măsuri, mai ales pentru Pakistan, uh, uh, pentru aceste zone de comerț liber. Pentru a promova sindicatele Mongolia, Filipine și Sri Lanka nu există o acoperire um, de juris ale um, drepturilor muncii. Se creează de asemenea și uh, niște măsuri uh, adecvate fiecarei țări în parte. SGP Plus reprezintă un angajament pe termen lung cu beneficiarii și din această perspectivă credem că ar trebui să existe planuri pe termen lung specifice pentru fiecare țară în parte pentru a obține schimbări. Trebuie să existe foi de parcurs uh, obligatorii pentru îmbunătățirea drepturilor uh, uh, de negociere colectivă în domeniul muncii. Aceste foi de parcurs ar trebui gândite în procesul de admisie după care trebuie pentru beneficiarii existenți să fie luate în calcul și la revizuirea la jumătatea mandatului și asta până la expirarea regulamentului. În al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că procesul de raportare este accesibil și, de asemenea, include monitorizare. Pentru uh, controle să fie mai eficiente, trebuie oferite uh, orientări actorilor societății civile legate de momentul și modul în care pot uh, să analizeze acest proces de control. După cum demonstrează <coughs> Comisia ONU pentru Drepturile Omului, implicarea societății civile în procesul de raportare um, este utilă se oferă, practic, uh, orientări către societatea civilă, prin urmare. Parlamentul European, de asemenea, ar putea să facă mai multe pentru a sublinia aspectele problematice identificate în rapoarte și asta nu doar pentru că comentariile sunt luate în seamă de uh, guverne și de mass media, uh, ci pentru că asta duce și la o schimbare politică majoră, așa cum am spus anterior. Apoi, o ambiție mai mare pentru capitolul monitorizare ar putea uh, duce la implicarea și unor actori non-statali putem uh, uh, eventual să sancționăm statele cu cartonașe galbene sau roșii, amenințând chiar excluderea din aceste zone în cazul neconformității. În al patrulea rând, putem promova responsabilitatea comună între uh, firmele uh, din Uniunea Europeană și furnizorii uh, SGP+. E clar că vorbim aici, în ce privește SGP+, uh, de anumite sectoare doar. Uh, și uh, retailerii mari din uh, Europa sunt cei care sunt responsabili de majoritatea acestor importuri. Uh, însă problemele de acțiune colectivă și negocierea colectivă uh, reduce la reducerea costurilor și la sporirea uh, intensității uh, activităților de muncă. Prin urmare, ar trebui să promovăm uh, acorduri colective între uh, furnizori uh, și cumpărători. Uh, S-ar putea ajunge astfel la negocierea unor uh, salarii sectoriale mai ridicate, care să fie uh, finanțate prin angajamente de cumpărare pe termen uh, lung din partea cumpărătorilor. <coughs> Uh, Uniunea Europeană poate derula proiecte pilot în aceste state ca parte a um, inițiativei emblematice condusă de DigiDevco. Uniunea Europeană poate consolida și sprijinul pentru grupurile transnaționale capabile să susțină în numele lucrătorilor și uh, lanțul de furnizare mondială toate aceste inițiative și poate stimula uh, anumite inițiative de cooperare. Fifth, support gen- în al cincilea rând, să susținem femeile în câmpul muncii și egalitatea de gen. Eforturile acestea uh, pot să aibă succes dacă toată lumea se implică. Deci uh, mișcarea sindicală trebuie să fie susținută uh, la nivel procedural prin SPG+. Dar trebuie să recunoaștem că e totuși o mișcare patriarhală. E important să existe gender mainstreaming la nivel sindical cu uh, un program OIM care să se axeze pe pregătire profesională și um, negocieri colective care să țină cont și de femei. De multe ori, femeile sunt susținute dincolo de planul sindical, mai ales în zone um, de procesare la export, cum ar fi Sri Lanka sau Pakistan. Există organizații ale societății civile, uh, centre de cercetare, centre de resurse, care se implică și pentru femei. A le oferi finanțare acestora, cu siguranță ar fi de mare ajutor și a reușit să ajungă la femeile dezavantajate. 6. Să existe sancțiuni care să aibă un efect de descurajare mult mai eficient. În locul retragerii preferințelor din întreaga economie națională, ar putea uh, exista o abordare de retragere sectorială sau chiar uh, pe firme. Sau cu uh, un phasing out la nivelul marjei de preferință sau cu uh, adăugarea de condiții pentru alte linii de export, de exemplu cum ar fi produsele de pescuit. Este important nu neapărat să utilizăm mai des sancțiunile, ci să facem ca acestea să aibă un efect mult mai mare de descurajare, pentru că pot fi aplicate mult mai ușor. 7. Măsuri de finanțare prin uh, um, SPG Plus uh, și taxa de licență. Dorim să însoțim regulamentul uh, SPG, dar pentru asta este nevoie de resurse financiare. Pentru asta noi sugerăm să se perceapă o taxă. Să nu uităm că întregul sistem SPG, SPG, SPG Plus și Everything But Arms, înseamnă de fapt o scutire de taxă pentru importatorii europeni. Sunt costuri de sute de milioane în regiune. E nevoie, desigur, să calculăm foarte atent, să ne dăm seama că Uh, ca nu cumva să avem o taxă care să uh, fie cu efect de descurajare în rândul uh, comerțului cu beneficiarii SPG+. Discutând cu DigiDevco ne dăm seama cum putem să oferim o finanțare pentru a susține mult mai bine schimbarea pe termen lung anticipată prin SPG+. Iar beneficiarii acestei scheme ar trebui să poată susține mult mai bine dreptul muncii. Cam atât, vă mulțumesc. Grazie, grazie per... Uh, mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru prezentarea atât a rezultatelor studiului, cât și a recomandărilor. Și acum dau cuvântul membrilor. Doamna Lochbiller, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru acest studiu E important să vedem ce se întâmplă cu dreptul pe piața muncii în uh, zonele de procesare la export, EPZ. Ați analizat mai multe cazuri și ne dăm seama că situația este dificilă și șocantă. Totul strâns legat de o întrebare pe care o adresez eu comisiei. Ce aveți în vedere cu privire la situația din uh, Pakistan? Niște măsuri urgente pentru că mi se pare că e periclitat întregul program. Apoi, dumneavoastră ați recomandat să existe o foaie de parcurs uh, adaptată fiecărui stat membru în funcție de nevoi și probleme. Ce părere are Comisia despre această recomandare? Credeți că este o idee bună sau nu? De asemenea, ați uh, menționat un mecanism tripartit uh, de depunere a plângerilor. Ce părere are Comisia despre o asemenea idee? Și acum o, uh, o întrebare către noi. Ar trebui să luăm legătura oare cu cei de la INTA, să facem o reuniune specială ca să discutăm despre acest aspect, care ar fi aspectele pro și contra. Cu privire la recomandarea 6, ați spus că e bine să existe sancțiuni bine țintite înainte de retragerea de pe listă. Da, e o idee interesantă, pentru că rare ori SPG Plus a fost retras. Cred că s-a întâmplat doar o singură dată. Credeți că o asemenea măsură ar fi relevantă în cazul Pakistanului? Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Buchner. Mulțumesc! Mulțumesc pentru acest studiu foarte interesant, foarte important pentru noi. Ați subliniat problema gravă uh, la nivel de transparență în uh, raportare. Ce părere aveți despre ce se propune în studiu să se creeze un mecanism uh, tripartit de plângeri? Apare pe pagina 49 ideea. Credeți că această propunere uh, va uh, fi dezvoltată pe mai departe? Dacă sunt alte intervenții. Domnul Bashir. Mulțumesc pentru acest raport excelent. Înainte să ajung în Parlamentul European, am fost uh, activ în plan industrial și pot să mă refer la uh, companiile individuale care nu respectă regulile. Ele ar trebui să fie cele care să facă ținta sancțiunilor, nu să uh, aplicăm ceva general tuturor. Sunt țări precum Pakistanul, care se află în plin proces de democratizare. Acolo ar exista un efect de încurajare dacă dreptul muncii ar fi îmbunătățit și dacă s-ar adera la el. Iar uh, apoi sunt acele companii care nu au neapărat cele mai bune practici. Cel mai bine ar fi să li se ofere un răgaz pentru reformă. sunt femei sau alții care uh, acum se bucură de faptul că în sfârșit sunt pe piața muncii. Nu aceste persoane trebuie să aibă de suferit, mai degrabă întreprinderile care greșesc cu acel răgaz pentru schimbare, o schimbare obligatorie și să existe bune practici. Mulțumesc! Mulțumim! Haideți să dăm acum ascultare comisiei. Domnul Nicos de la DigiTrade. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Întâi de toate, mulțumesc comisiei DROA, subcomisiei DROA, pentru acest studiu important, o contribuție importantă la dialogul SPG+. Lucrăm mult și cu INTA, Hmm. și pentru noi este important să putem păstra legătura și cu comisii precum DROA sau EMPL în Parlamentul European, așa că este o oportunitate excelentă pentru noi. discuția aceasta pică la țanc, pentru că tocmai ce am uh, publicat noul raport uh, SPG Plus pentru anii 2016-2017, publicarea a fost făcută vinerea trecută, acolo veți găsi o analiză extensivă a părerilor noastre despre beneficiarii SPG+, cu drepturile omului, bună guvernanță, uh, dreptul muncii. Vă pot uh, oferi linkul. Sunt aici și colegii de la Digi Employment, care pot să se refere la EPZ. Personal, vreau să pun câteva lucruri în context și să mă refer la câteva aspecte menționate de eurodeputați. SPG Plus are drept obiectiv susținerea procesului multilateral cu standarde multilaterale. Mare parte din analiza noastră se bazează pe uh, ce spun organizații internaționale despre aceste state, iar în ceea ce privește dreptul muncii, noi construim pe ceea ce ne oferă OIM, pe ceea ce ne spune aceasta. OIM are un mecanism de supraveghere destul de sofisticat și ea. Uh, conlucrăm, uh, parcurgem rapoartele și când mergem în delegație în aceste țări, mereu uh, păstrăm legătura cu biroul local OIM ca să ne dăm seama care este situația în teritoriu. Ne angajăm într-un dialog și cu societatea civilă adesea. Subliniez asta fiindcă, de fapt, uh, dialogul cu societatea civilă începe la Bruxelles, înainte de a merge în delegație. Și apoi, când suntem în delegație, ne întâlnim cu ONG-uri, cu sindicate, cu organizații ale angajatorilor și uh, tragem un semnal de alarmă față de angajamentele asumate de guvern. Evaluarea noastră este că mesajul nostru este primit în termen pozitiv de către uniunile sindicale, iar acest canal în plus de comunicare este uh, salutat. Uneori ei sunt, uh, sub, ei sunt surprinși să vadă că cineva din domeniul comercial, cum suntem noi, e preocupat de standarde de muncă, de dreptul muncii. De multe ori când suntem acolo, um, mergem și cu colegii de la ocupare deci reușim să punem problema pe substanță. Dorim mai întâi să creăm platforma de dialog cu guvernul și societatea civilă. Uneori, fără SPG Plus, n-ar fi existat posibilitatea de a avea o asemenea platformă. SPG Plus vrea să promoveze un dialog pe drepturile omului care există deja, se ofere substanță dar vedem că uneori, de fapt, noi am, chiar noi am creat acest dialog, el ne existând înainte. Contextul este așadar acela în care noi creăm o platformă pentru a dezbate anumite probleme. Apoi, mă voi referi la câteva comentarii care au circulat în sală. E o relație pe termen lung. Vrem să avem încredere reciprocă. Vrem ca aceste țări să-și asume răspunderea reformelor. Nu vrem să trebuiască să fim noi acolo ca să dictăm ce trebuie și ce nu trebuie implementat. E un document pe care îl partajăm cu guvernele și care se bazează pe rapoartele OIM, unde se identifică neajunsurile. Le subliniem și noi și suplimentăm cu informații obținute din diferite surse, inclusiv de la Parlamentul European. Vrem apoi ca guvernul să-și asume răspunderea și să creeze propria foaie de parcurs ca să își dea seama de propriile priorități. E un element important pentru supraviețuirea pe termen lung a programului și pentru a avea progres. Nu voi vorbi mai mult pe substanță, mai mult de atât, vreau doar să mă refer la transparență. Și de ce sunt anumite documente care nu pot fi făcute public, publice, mă scuzați. Noi spunem guvernelor că ne angajăm într-un uh, schimb de informații confidențiale schimbăm uneori idei și dacă publicăm toate aceste discuții, sarcina celor de acolo ar fi îngreunată. Dar noi suntem deschiși și facem debriefing-uri pentru părțile interesate oricând, la cerere, inclusiv pentru Parlamentul European când merge în delegație. Dar trebuie să păstrăm o anumită notă de confidențialitate care este absolut necesară pentru succesul programului. Publicăm totuși un raport detaliat. Știți că v-am spus, chiar săptămâna trecută a fost ultima publicare și acolo e o analiză exhaustivă a ce s-a realizat până acum și a neajunsurilor care persistă. Deci, în termen de transparență, încercăm să rămânem cât de deschiși uh, posibil. Acum, pentru uh, recomandări vreau să mulțumesc uh, Universității Warwick. Multe recomandări foarte bune. Partea unui exercițiu important la care participăm acum, pentru că reevaluăm întreaga schemă SPG, inclusiv SPG+. Este, știți, evaluarea la jumătatea perioadei și vom face un raport mai târziu în acest an. Prin urmare, pentru noi acest document este extrem de relevant și interesant. Nu pot spune că toate aceste recomandări sunt ușor de implementat. Impun anumite chestiuni financiare, de exemplu la sancțiuni. Știți că regulamentul este destul de uh, greoi cu privire la aplicarea sancțiunilor. Durează foarte mult până ca acestea să fie impuse și apoi să fie retrase. Deci nu tratăm cu una, ca două, cu una cu două, mă scuzați, un asemenea subiect, dar uh, privim acest exercițiu ca fiind unul relevant pe termen lung. Încurajăm așadar pe toată lumea să aibă o viziune pe termen lung. Dau acum cuvântul colegilor mei de la DG Labor. Ana. Președintele întrerupe. Uh, pardon, cuvântul îl dau eu, dacă nu vă deranjează. Nu suntem la comisie. Asta e parlamentul aici. Mulțumesc și scuze. Vreau să mă refer la monitorizarea SPG Plus de partea uh, muncii. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții, Acum, înainte să vă dau dumneavoastră cuvântul, între discuții soft și sancțiuni dure. Întrebarea mea este cum să găsim această elegantă alte tarife. Nu sunt legături clare din plan și apoi restul rămâne cumva într-un con de umbră, exact cum spunea Barbara. Pe 20 februarie, INTA va avea un schimb de opinii, comandările din acest studiu și să cerem să facem un aviz prin proces democratic. Noi ne-am întâlnit cu delegația pakistaneză și, da, trebuie să, care să putem monitoriza asta. Relevantă este aici întrebarea doamnei Lochpiller. Îi dau cuvântul raportorului pentru a-și prezenta raportul. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. După cum am avut uh, deja, v-am spus că am o limită de 4500 de caractere. Există probleme cu acapararea de terenuri care sunt foarte <clears throat> Ă, grav. Vorbim despre populația autohtone și despre populația, populațiile rurale. Urgent cazul acestor proiecte care ar putea să le pericliteze condițiile de viață și mai multe asupra popoarelor indigene Eh, este vorba așadar de proiecte ale Parlamentului. Eh, cred că eh, foarte mari acestor popoare, primim reprezentanții acestora care vin pentru aceste popoare autohtone, pentru aceste popoare indigene, și în raportul nostru discriminări împotriva unora sau altora. Uh, aștept uh, cu nerăbdare amendamentele de plasarea populațiilor, strămutarea lor, uh, probleme care sunt extrem de îngrijorătoare în anul de plasarea populațiilor, strămutarea lor, Uh, probleme care sunt extrem de îngrijorătoare în anumit. Doamna Vergia, aveți cuvântul. Pentru că, într-adevăr, munca sa este completă uh, și ne permite să date să insiste asupra chestiunii rolului popoarelor indigene în protecția planetei. Aceste încălcări ale drepturilor omului care au provin din Uniunea Europeană și regret că Uniunea Europeană are un rol insuficient la nivelul ONU pentru a încerca să uh, facă să avanseze lucrurile omului. care au de suferit în momentul în care apar aceste încălcări și am văzut uh, consecințele atunci când vorbim despre strămutări forțate în Asia. Trebuie să lucrăm mult mai mult pe aceste strămutări climatice, pentru a nu le spune de mediu. Trebuie să lucrăm în special pe rolul statelor și guvernelor în legătură cu aceste probleme, pentru aș dori să depun o serie de amendamente, însă nu foarte numeroase, datorită constrângerilor. Nu am niciun fel de dezacorduri fundamentale, doar momente când aș dori ca raportul să fie puțin mai incisiv pe o serie de chestiuni pentru calitățile și ceea ce poate să facă Uniunea Europeană în acest domeniu. Pentru că Uniunea Europeană Vă mulțumesc, doamna Besera. Mulțumesc, domnule președinte. În numele colegi, în primul rând, aș dori să îl felicit pe domnul Asis pentru munca sa. Proiectul de raport este un punct de plecare excelent și mă bucur cazurilor de violențe, inclusiv uciderea activiștilor în, pentru care susțin drepturile popoarelor indigene. Este extrem de îngrijorător popoarelor indigene toate statele membre sunt îndemnate să semneze Convenția 169 a ONU. Stor comunități să uh, se poată plânge, plângă împotriva uh, acestor încălcări flagrante ale drepturilor omului, de drepturilor uh, omului care sunt femei, să atragem atenția asupra impactului negativ. Termenul pentru amendamente 13 30 ianuarie, în 26 februarie vom primi, primi traducerea. Această parte a ordinii noastre de zi dă, dau cuvântul SAE și anume doamnei când vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Noi salutăm această dezbatere și acest raport al domnului Asis demonstrează faptul că drepturile uh, popoarelor indigene trebuie respectate, iar încălcarea drepturilor omului este o preocupare împărtășită de toate instituțiile europene și, într-adevăr, și de statele membre. În octombrie 2016, uh, Comisia și înaltul uh, reprezentant au publicat un document și instrumentelor pe care avem la dispoziție în Europeană pentru acțiunile noastre externe multe dintre uh, subiectele aduse în discuție se uh, regăsesc uh, în acest proiect de raport. În mai, Consiliul a urmat sprijinul pe care Uniunea Europeană popoarelor indigene și de asemenea și acțiunile conferinței internaționale pe acest subiect. Concluziile sublinează importanța rezolvării problemei discriminării și inegalităților uh, pentru popoarele uh, uh, indiul viața acestor persoane. Se sublinează și importanța crucială, crucială de a spori oportunitățile de dialog cu aceste popoare la toate nivelurile de cooperare europeană, inclusiv prin programe finanțate de Uniunea Europeană și proiectele pe care le derulăm noi pentru a ne asigura Concluziile spun uh, că noi uh, insistăm pe respectarea drepturilor omului în acțiunea noastră externă. Sunt dintre obiectivele noastre politice timp de foarte mulți ani. Accesul echitabil la teren este esențial pentru că aceste popoare să se bucure de drepturile pe care le au și pentru dezvoltarea lor durabilă. De asemenea, trebuie să luăm notă de faptul că concluziile Consiliului reflectă uh, și și dreptul la a-și derula activitatea în uh, uh zonele uh, care le-au aparținut uh, întotdeauna. În ultimii ani au fost vizate popoarele indigene, iar um, activiștii um, pentru drepturile omului au... Aceste lucruri se reflectă și în planul de acțiune al Uniunii Europene pentru drepturile omului și democrație din uh, perioada 2015-2019, care pune un accent clar pe uh, E clar că popoarele indigene fac parte din strategia de acțiune pentru drepturile omului a Uniunii Europene. Noi integrăm protejarea drepturilor omului, inclusiv uh, a uh, drepturilor popoarelor indigene, în toate aspectele de politică externă, în cooperarea și comerțul uh, internațional. Includem asta și în dialogul ONU. Suntem uh, foarte activi în ceea ce privește uh, chestiunile care vizează poale indigene. Mulțumesc, domnule președinte. Se uh, urmărește dezbaterea și e gata să participe la redactarea acestui raport important. Am terminat uh, analiza acestui raport. Prin intermediul subcomisiei noastre, permiteți-mi să transmit un mesaj de felicitări domnul Dan Maicovici, care tocmai a fost uh, ales un nou comisar pentru tre. Însă va începe um, activitatea sa în aprilie 2018. Luăm o pauză de 15 minute pentru că așteptăm uh, um, sosirea Comisiei Europene pentru a ne spune câte ceva în legătură cu uh, Myanmar și Bangladesh.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 Myanmar, Bangladesh, în perspectiva viitoarei misiuni a subcomisiei DROA. Aceasta a fost autorizată. Ce vom avea sesiunea la care vom vedea cine va participa la această misiune. Aș dori să invit să, să ne informeze în legătură, estimați eurodeputați. Doamnelor și domnilor, Bună dimineața, îmi ce scuze pentru vocea mea prețioasă cu privire la criza Rohingya din ultimele luni. Firește, am uh, studiat uh, cu interes uh, că va vizita și tabăra de refugiați din regiune. E important ca Uniunea Europeană să rămână mobilizată. Probabil ați văzut că cele mai recente informări ne arată că aproximativ 600 88.000 de refugiați au trecut frontiera lor, acum a ajuns uh, la aproximativ un milion. Avem o situație pe teren caracterizată de crize. Am uh, păstrat un dialog uh, intens atât cu Birmania cât și cu Bangladesh. În acest uh, context, lista dumneavoastră a doua zi după ce uh, s-a semnat acordul, uh, spunând că este un prim pas așteptat și binevenit pentru rezolvarea acestei crize. De asemenea, pentru a asigura o conformitate totală cu dreptul internațional. Este foarte important acest lucru din perspectiva noastră ca uh, agențiile ONU și mai ales uh, reșului de la începutul acestei crize, câtă vreme a păstrat dialogul cu Birmania pentru a rezolva uh, cauzele uh, care s-au aflat la originea acestei crize. O întâlnire cu premierul Bangladeshului pe 19 noiembrie. Dânsa a uh, mers apoi împreună cu uh, alți oficiali uh, ai Europei uh, care trebuia dată subiectului mai ales din perspectiva atenției ce trebuia oferită de guvernul uh, Birmaniei. Uh, o oprire imediată a violențelor, uh, acces umanitar în statul Rakhine, de asemenea o misiune ad hoc și apoi punerea aplicare a recomandărilor de la ANAN. Deci este un proces de plin pentru încercarea rezolvării acestei uh, uh, crize. Este o evaluare inițială care s-a făcut în acest moment și înțelegem că s-a făcut vizita uh, Iconur în Bangladesh. De asemenea, am sprijinit dialog pentru drepturile omului cu Myanmar în curând și îmi las colegul să dea detalii despre acest subiect imediat cât privește acordul bilateral dintre modul în care ar trebui organizată repatrierea. Și uh, am remarcat cu interes, firește, faptul că rolul uh, a semna un acord cu privire la uh, implicarea uh, ICONUR. Iar uh, acest acord, firește, va fi un pas binevenit odatorii cu aproximativ uh, um, donatori. Noi uh, vom uh, menține sprijinul nostru uh, financiar și vom însoți uh, o misiune și am însoțit o misiune uh, la tabăra de refugiați pe care am menționat-o uh, cu colegii la DigiDev cu o fază de asistență umanitară imediată după perioada acoperită uh, de uh, conferința de la Geneva, care se uh, încheie în februarie. Deci sunt angajamente pentru următoarea perioadă. Începem să abordăm și um, nevoile um, pe termen mediu pe care le presupune acest proces. Trebuie trași la răspundere în fața unui tribunal internațional unde să răspundă pentru faptele și ororile lor. Dacă nu, dăm undă verde altora pentru perpetuarea acestor crime. Deci trebuie trașe la răspundere aceste persoane. Dacă în altul comisariat ONU pentru refugiați nu are acces și nu poate avea o misiune de fact-finding, nu îmi dau seama cum putem uh, progresa și cum putem să reintegrăm acești oameni în provincia Arachim. Sunt lucruri care trebuie puse pe tapet.